So I. so Catherine, I'm going to say this with the speaker on. Um, we will discuss in coordinators later. O să spun că vom discuta mai târziu la coordonatori acest sub. Dar dacă ești raportor prin un raport legislativ, dacă te ajută când ai uh, asistentul, să ai asistentul lângă tine, Uh, când uh, ai o discuție privind amendamentele, e în regulă să încercăm să te ajutăm. Nu știu dacă e mai bine să o facem de aici sau din sală, dar nu vreau să, uh, să facem un obicei din asta ca fiecare membru să-și aducă asistentul la prezidiu, pentru că e foarte... după aceea se creează foarte multă confuzie. Nu mai știu după aceea pe cine, cui dau cuvântul, când, mai ales când sala e plină. Dar vreau să spun că este acceptabil, dacă asta este acceptabil pentru membrii, să aibă acces, asistentul lângă ei, atunci poate că ar fi util. So the item on the agenda is the um, report by Catherine Steiler on... Așadar, următorul punct pe ordinea de zi, raportul Steiler privind uh, aparate consumatoare de combustibil gazoși, examinarea proiectului de raport, 201 amendamente făcute de doamna Staller și de asemenea avem și comisia aici. Așadar, Catherine, te rog să-ți prezinți raportul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc colegilor care au făcut efortul să se afle în această după amiază. Când vorbim despre aparate consumatoare de combustibil gazoși, ne gândim la boilere în special și aragazuri, dar sunt mult mai multe, sunt uh, boilere de toate tipurile și tot felul de aparate care funcționează pe uh, gaz și sunt 470 de milioane. Uh, în fiecare an se vând 30 de milioane. Piața este de aproximativ 40 de miliarde de euro și 1,7 miliarde de euro în ce privește uh, fittingurile uh, necesare acestor uh, produse. Începește regulamentul privind această, aceste echipamente. El este menit să înlocuiască o directivă care este un exemplu de legislație de armonizare europeană menită să asigure libera circulație a aparatelor pe bază de gaz. E menită să armonizeze condițiile de vânzare și folosire a acestor echipamente. Sunt convinsă că schimbarea instrumentului juridic de la o directivă la un regulament merge în direcția angajamentului Parlamentului de a avea o reglementare mai bună și de a simplifica mediul de reglementare. Propunerea de regulament se bazează pe articolul 114 din tratat și dorește să asigure o funcționare corectă a pieței pentru echipamente uh, pe bază de gaz include reguli detaliate și care vor deveni aplicabile în mod uniform în același timp uh, în toată Uniunea. De asemenea și procedurile de conformitate, stabilește și procedurile de conformitate care trebuie să fie identice în toate statele membre. La fel, în ce privește uh, uh, cadrul comun pentru armonizarea legislației europene în domeniul produselor, care stabilește principiile generale și termenii de referință folosiți în legislația prin produsele europene. Uh, încearcă să elimine problemele eliminând din, uh, lipsa de coerență în legislația sectorială și interpretarea unitară a autorităților și agenților economici. Ați uh, auzit prezentări pe alte două dosare, privind, inclusiv azi dimineață privind echipamentele de protecție individuale în această propunere statele membre nu au niciun fel de flexibilitate în transpunerea uh, directivei, alegerea unei, uh, unui regulament le va reduce costurile de transpunere și se elimină și riscul de transpunere divergentă care ar putea să distorsioneze piața internă. Această chestiune a fost identificată drept o problemă în raportul de implementare a directivei 209. Uh, nou regulament uh, uh, presupune o supraveghere a pieței. Reguli uh, specifice vor trebui introduse la un nou capitol 4A. Această inițiativă respectă Single Market Act, care spune că trebuie asigurată încrederea consumatorilor în produsele și în calitatea acestora și nevoia de a întări supravegherea pieței. Respectă politica, de, politica energetică pentru că nu Uh, prevede uh, aplicarea legislației, pentru că prevede aplicarea legislației în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice. În ciuda funcționării cu succes a directivei 2009-142, există un consens că aceasta are nevoie să fie îmbunătățită, dar să nu se schimbe domeniul de aplicare. E vorba de simplificarea mediului de reglementare în acest domeniu în Europa și clarificarea prevederilor existente. Cred că propunerea abordează toate aceste probleme și introduce câteva amendamente pentru a întări textul din punct de vedere al siguranței consumatorului, adăugând măsuri precauționare care ar trebui să fie luate în considerare pentru a evita situații de uh, intoxicare cu monoxid de carbon, care este una din cauzele principale de deces în ce privește uh, aceste echipamente. Conform directivei 2009, uh, aceste uh, echipamente nu poartă marca CE. Eu cred totuși că ele ar trebui să îndeplinească cerințele fundamentale și că uh, uh, scopul lor trebuie să fie clar exprimat. Pentru a simplifica și pentru a evita orice confuzie sau neînțelegere din partea fabricanților, se consideră justificat ca marca să fie pusă nu numai pe echipament, cât și pe echipamentele auxiliare, pe fittinguri. Această, pre, această prevedere este introdusă în text. Cum, și de asemenea, cum a spus doamna președinte, sunt și câteva amende, 205 mai precis. De asemenea, credem că este necesar să se ofere o copie a declarației de conformitate europene odată cu echipamentul. Cred că acestea sunt comentariile mele inițiale, doamnă președinte, și mă bucur să vă prezint acest raport și sper că colegii vor fi interesați și sunt, uh, aștept uh, amendamente. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, Andreea Schwab uh, în locul domnului Bușoi, care este raportor din umbră pentru PP. Da, Mulțumesc, doamne președinte, doamne raportor. Mulțumesc și în numele colegului meu, domnul Bușoi. Cred că Aici există o serie de suprapuneri pe care, despre care ne bucurăm în numele grupului. Nu doar că se, uh, că am salutat transformarea în regulament a fostei directive, ci și că se dorește întărirea semnului CE. Toate acestea ne-au plăcut și de aceea vă mulțumim. Raportul este unul foarte echilibrat, s-a ținut cont de interesele utilizatorilor, dar și interesele evidente ale producătorilor unor astfel de instalații. Și e important ca aceste instalații să funcționeze fără probleme, astfel încât utilizatorii să aibă siguranța necesară că le pot folosi în locuințele lor. Asta în special pentru emisiile de dioxid de carbon, dar și uh, monoxidul și așa mai departe. Domnul Bușoi susține amendamentele legate de monoxid, deci 10, 11 și 12, 129, 130 până la 135 și 136 și sunt sigur că vom mai avea ocazia să discutăm acest subiect și cu alte ocazii, deci Sper că discuțiile se continuă așa cum au început. Mulțumesc! For the ECR, Dan Dalton. Mulțumesc pentru ECR, Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să înțeleg această propunere, de-abia am preluat-o, încă o analizez. Din partea noastră a ECR-ului, cred că susținem pachetul în general, în ce privește nevoia de a alinia această legislație la noul cadru legislativ care reduce poverile și suntem de acord că o abordare comună poate îmbunătăți înțelegerea standardelor în acest domeniu. Domeniul, uh, numărul de, de echipamente acoperite e foarte mare, sunt tot felul de uh, echipamente comerciale mari, dar și echipamente mici de nișă. Cred că trebuie să înțelegem că utilizatorii au diferite capacități de a absorbi povara de reglementare, deci trebuie să înțelegem acest lucru. În ce privește propunerea raportorului, Cred că suntem de acord cu multe dintre ajustările pe care raportorul le face pentru a reflecta mai bine acest nou cadru legislativ. Deci, în general, susținem domeniul de aplicare. Aș spune, avem o preocupare legată de serviciul care trebuie făcut, făcut doar de persoane calificate. Înțeleg asta pentru echipamentele mari, dar e realmente necesar acest lucru pentru echipamente foarte, foarte mici să aibă nevoie toate de servici profesional care ar costa mai mult decât costă aparatul, dacă vorbim, știu eu, despre un um, aragaz de campanie. Deci ce spunem aici este că e mai ieftin să aruncăm uh, vechiul echipament și să cumpărăm unul nou. Și cred că ar fi costisitor pentru consumator și n-ar aduce niciun beneficiu de siguranță. Deci cred că trebuie să fim conștienți de asta și de asemenea în ce privește Uh, certificatele. Nu suntem de acord cu propunerea Comisiei aici. Credem că ar introduce o povară inutilă. În ce privește propunerea raportului legat de marca CE, cred că trebuie să o examinăm mai în detaliu. Înțelegem că uneori marca CE este aplicată și când nu e necesar, că nu este cerut, de fapt. Vrem să ne asigurăm că e un proces simplu și că va reduce costurile. În ce privește numărul mare de amendamente începește în special monoxidul de carbon. În general, evident, susținem foarte mult pentru că aceste amendamente, pentru că siguranța e foarte importantă, dar cred că trebuie să înțelegem că sunt și alte probleme de siguranță la aceste echipamente și nu vrem să le ignorăm nici pe acelea. Mulțumesc. Pentru grupul ALDE, uh, Dita Șanțoc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Și, sigur, în primul rând aș vrea să o felicit pe Catherine pentru munca ei pe acest dosar. Deși este un dosar tehnic, aș vrea să ridic una sau două probleme legate de amendamentele propuse. Mai întâi, în ce privește monoxidul de carbon, amendamentul privind monoxidul de carbon, a, amendamentele, de fapt, amendamentul 11 și pe 129 și așa mai departe. Sunt complet de acord cu principiul că trebuie să ne asigurăm că cetățenii uh, sunt conștienți de această problemă. Propun doar o mică schimbare a formulării Uh, să zicem, intoxicația cu, dioxid de car- cu un monoxid de carbon, deși este pericolul cel mai mare, nu este singura problemă care poate apărea atunci când se folosesc echipamente pe bază de gaz uh, în gospodărie și nu trebuie excluse cealaltă probleme de siguranță. Mm, asta ar fi o schimbare față de formularea actuală. Și, de asemenea, fiind un text juridic, nu știu dacă avem nevoie să facem referință în amendamentul 12 la faptul că intoxicarea cu monoxid de carbon este cauza principală de deces legat de utilizarea echipamentelor cu gaz, uh, când în alianță spuneam în special cu monoxid de carbon. Presupun că acest lucru e adevărat, că n-am auzit de explozii majore ale unor boilere recent, dar nu știu dacă asta n-ar trebui să fie totuși mai degrabă într-un pliant pentru consumator decât în textul regulamentului. Dar nu mă înțelegeți greșit pe această chestiune. Sunt de acord cu ideea uh, pe care ați exprimat-o. Mă întreb cum să o facem să o includem cât mai bine în text. Apoi, raportorul a decis să înlocuiască nevoia unei declarații unice de conformitate a uh, accesoriilor cu cerința ca fiecare accesoriu să fie marcat cu marca CE și aceeași declarație de conformitate ca și echipamentul în sine. Îmi place ideea. O, o hârtie minus pentru companii. Dar aș vrea să verific cu raportorul să mă asigur că articolul 7 alineatul 5 și 6 se aplică complet pentru marcarea CE a, a, a, a echipamentelor auxiliare. Uh, pentru că echipamentele acestea pot fi uriașe, un boiler, unei clădiri sau un mic aragaz de uh, voiaj. Unele echipamente sunt atât de mici încât e impractic să se marcheze fiecare echipament cu marca CE uh, și atunci poate să se pună marca pe ambalaj și asta trebuie să fie suficient. Și de asemenea, o singură declarație trebuie să fie suficientă pentru mai multe părți, mai multe piese din același pachet puteți confirma că înțelegerea noastră la articolul 7 este aceasta și de asemenea în legătură cu amendamentele cu articolul 9 și 10? Și dincolo de această confirmare, mă întreb uh, la amendamentul 23 dacă avem nevoie de marcarea CE pe echipamente care nu sunt menite pentru utilizarea consumatorilor privați, ci care sunt partea unui produs uh, inițial, unui produs finit care va fi la rândul său marcat cu marcat CE. Și aici aș fi interesată și de opinia Comisiei. Și dați-mi voi acum să, foarte repede, să, dacă îmi permiteți, să trec prin alte câteva lucruri. Amendamentul 28. Statele membre își pot stabili propriile procese de evaluare și atunci nu știu dacă trebuie să le spunem noi cum să o facă. Amendamentul 55. Termenele limită pentru transmiterea de informații sunt ok pentru al doilea, dar nu și pentru primul. Eh, poate aici puteți să-mi eh, clarificați. Și în fine, amendamentul 131 nu văd uh, nicio nevoie să angajez pe cineva să-mi curețe aragazul de voiaj și aș fi împotriva acestui amendament. Odată ce am spus asta, sunt uh, nerăbdătoare să vedem cum, uh, că vom încheia cât mai repede acest dosar tehnic și celelalte dosare similare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Jens Nilsson dorește de asemenea să facă un comentariu. Jag, eh, eh, jag har med mig en fråga hemifrån. Det är väldigt tekniskt det här och det är svårt att hänga... Mulțumesc. Într-adevăr am foarte multe întrebări este un uh, raport destul de tehnic, uh, dar am totuși destul de multe întrebări. Raportăren, nu Vreau să pun o întrebare doamnei raportor care văd că nu mă ascultă. de atac. Am o întrebare pentru că nu înțeleg foarte bine acest domeniu care este foarte tehnic. Aș vrea să știu uh, cum stau lucrurile în anumite sectoare. Avem uh, produse de uz gaznic uh, și produse de alt gen. Poate că există anumite mm, elemente tehnice care complică utilizarea anumitor aparate, mai ales când uh, vorbim despre diferitele tipuri de gaze utilizate. Did the commission want to make... Comisia dorește să facă ceva comentarii pe marginea raportului? Uh, thank you. So, uh, we Mulțumesc. Am dorit să vă mulțumim pentru acest raport. Este o contribuție uh, foarte bună care îmbunătățește textul regulamentului. De fapt, avem o singură sugestie referitor la la amendamentul 121. Acolo se face trimitere la actele de punere în aplicare referitoare la aparatele conforme. Și credem că ar trebui adăugat acolo acest lucru. În rest, nu avem decât uh, mici sugestii legate de formulare. Cred că putem să lămurim aceste chestiuni ulterior și în special în ceea ce privește monoxidul de carbon. Vom reformula acea parte pentru a spune că monoxidul de carbon nu este singurul risc. Altfel, suntem de acord cu amendamentele propuse. Mulțumim. A, și dacă îmi dați voie, s-a vorbit uh, despre accesorii sau racorduri uh, pentru consumatori acestea trebuie incorporate în aparat pentru consumator. Deci nu se vând așa separat consumatorilor, ci sunt componente din aparate. Mulțumesc. Thank you. the rapporteur... Mulțumesc. Raportoarea dorește să revină cu niște concluzii. Thank you very much for your contribution. Mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Ne ajută foarte mult. Noi am încercat să îmbunătățim uh, textul propus de comisie și să mai uh, clarificăm anumite chestiuni. Acum referitor la gama de aparate pe gaz care se încadrează în sfera de aplicare a acestui document. Centralele pe gaz uh, au fost principalele produse și uh, dacă vorbim despre monoxidul de carbon, au existat foarte multe evenimente grave. Este în continuare surprinzător cât de multe accidente fatale se întâmplă din cauza intoxicării cu monoxid de carbon. În unele state membre care credeam că au fost mai atente. Uh, detectoarele de monoxid de carbon uh, sunt foarte larg uh, răspândite în statele membre. De aceea, în ceea ce privește monoxidul de carbon, am vrut să punem mai multe presiuni uh, pe Comisie și pe statele membre, pentru că există acest pericol. N-am spus că ar trebui să existe monitoare sau detectoare obligatorii de monoxid de carbon. Am vrut doar să evidențiem că intoxicarea cu monoxid de carbon este o problemă foarte gravă care trebuie luată în serios. Și doamna președintă mi-a reamintit uh, de problema uh, oamenilor care merg în camping și uh, fac grătarul. Și acolo au fost foarte multe cazuri de accidente mortale. nu am fost uh, abordată direct cu privire la problema aragazelor. Ca monoxidul de carbon poate fi un ucigaș uh, tăcut. Este un pericol foarte mare și de aceea noi în această comisie și cetățenii trebuie să fie foarte conștienți de această problemă. M-ați întrebat despre articolul 7 Uh, voi reanaliza această situație. Nu pot să vă răspund acum pentru că nu mi s-a semnalat nicio problemă în acest sens. Acum, referitor la diferitele tipuri de gaz. Există tot felul de surse noi de gaze, în special din surse regenerabile. Deci este o nouă provocare cu care ne, cu, cu care ne confruntăm. Uh, dar aici nu este vorba despre alimentarea cu gaz, ci despre faptul că aparatele trebuie să fie sigure în utilizare. Trebuie să garantăm uh, siguranța acestor aparate pe gaz uh, care sunt comercializate în Europa. Acestea sunt uh, elementele cele mai importante din acest dosar destul de tehnic. Deci ideea este ca aparatele pe gaz uh, și accesoriile aferente să fie sigure în utilizare pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Cred că avem un consens uh, în această privință. Uh, Dan a vorbit despre aceste aspecte. Cred că mm, mă susții în uh, unele din aceste demersuri. Ideea este să reducem uh, povara administrativă, nu vrem să creăm o povară suplimentară uh, pentru statele membre și pentru autoritățile de la nivel național. Scopul nostru este doar să garantăm siguranța acestor aparate care folosesc gazul, care în sine este un produs periculos. Industrial gas products are, are... Ați vorbit și despre produsele industriale pe gaz. Oricum, uh, produsele industriale pe gaz uh, se încadrează uh, în sfera de aplicare a unei alte directive. În ansamblu, este un dosar tehnic, însă cred că putem să spunem că lucrăm pentru consumatori. Poate că în Danemarca nu există atât de multe instalații pe gaz ca în alte țări, dar în majoritatea statelor membre există astfel de aparate pe gaz care trebuie să fie cât mai sigure cu putință pentru cetățeni. Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 martie la prânz. Pe 24 martie se vor uh, analiza amendamentele. Um, Acum avem o după, după amiază cu rapoarte ale lui Catherine uh, Stiller. Așa că vă mulțumesc foarte mult uh, pentru răbdare și pentru participare. Cred că toți raportorii din umbră sunt în sală. De fapt, nu, văd că unul a dispărut. Ba nu, n-a dispărut. Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punerea în aplicare a directivei privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională. Este o evaluare a proiectului de aviz. Raportoarea este Catherine Steiler. Este un aviz uh, al, uh, la raportul uh, redactat de Julia Reda de la Comisia Jurii Julia este alături de noi uh, și ne bucurăm să o avem uh, alături uh, de noi. Îi dau acum direct cuvântul lui Catherine și apoi raportorilor din umbră. Și după aceea, poate că și Julia dorește să intervină, fiind urmată de ceilalți colegi. A, sunt și raportori din umbră. Uh, președinta, nu ești pe lista mea de raportori din umbră, așa că vă rog să semnalezi acest uh, lucru secretariatului, că ești raportor uh, din umbră pentru aviz la propriul tău raport. Ca să fie lucrurile clare, cred că trebuie să, să stabilim clar acest lucru. Avem uh, și timp alocat pentru um, informații actualizate referitoare la rezultatul uh, negocierilor uh, în trialog. Ați reprezentat această comisie în calitate de membru unic din partea Comisiei în grupul de lucru privind drepturile de autor organizat de Comisia Jurii. Ați putea să faceți acest lucru acum sau în uh, timpul um, informării lunare pe această temă? Dacă doriți uh, să facem acest lucru mai des, am putea discuta mai târziu cu coordonatorii. Am să încep cu privire la drepturile de autor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că am ocazia să prezint acest aviz la raportul Juliei. Uh, Noi nu suntem comisia competentă pe fond, ci comisia jurii este comisia competentă pe fond pe acest dosar referitor la drepturile de autor, copyright care sunt foarte importante. Regulamentul, sau de fapt directiva anterioară, datează din 2001 iar acest uh, raport din proprie inițiativă pe care îl redactează Julia la Comisia Jurii este foarte important pentru că noi ne îndreptăm uh, cu pași repezi către uh, agenda și strategiile privind piața digitală. Eu am încercat tot, eu am făcut tot posibilul pentru a asculta toate părțile interesate, vizate de reforma în sectorul drepturilor de autor. Uh, trebuie să recunosc că, că punctele lor de vedere diferă uh, considerabil uh, de la, un, de la un factor la altul. Am primit până acum uh, peste 40 de contribuții de la diferiți uh, factori de interes. Eu a trebuit să stabilesc niște priorități uh, și să uh, Uh, stabilesc acele chestiuni care afectează cel mai mult cetățenii. În primul rând, teritorialitatea poate că consumatorilor li se refuză acces la anumite conținuturi din motive de apartenență geografică. Aceasta creează costuri foarte mari și incertitudine juridică. Nu spun uh, că avem nevoie de o cartă unică a copyright-ului, însă trebuie să găsim niște soluții pentru a îmbunătăți certitudinea juridică și pentru a ne asigura că consumatorii pot avea acces la serviciile sau la conținuturile pe care le doresc. Apoi, um, am putea să găsim o soluție legată de uh, suportabilitatea serviciilor. În ceea ce privește excepțiile, îndemn Comisia să promoveze un cadru flexibil de excepții și limitări, care să nu uh, prejudicieze uh, drepturile deținătorilor de drepturi și ale cetățenilor. Educația, de asemenea, materialele educaționale trebuie să poată ajunge cu ușurință la profesori și la elevi. Am avut uh, și campanii în uh, acest domeniu al uh, cunoștințelor online. În Scoția am analizat situația și mi se pare fascinant. Am descoperit că o autoritate locală din uh, Scoția uh, era mm, pionier în Uniunea Europeană în ceea ce privește cărțile electronice disponibile online. A fost foarte interesant uh, să vorbesc cu persoane care sunt deschizători de drumuri în ceea ce privește cărțile electronice. Uh, Regatul Unit, uh, Danemarca și Germania sunt uh, pionieri în ceea ce privește împrumutul de cărți electronice. Însă, pentru aceasta este nevoie de ajungere la un acord cu deținătorii drepturilor de autor și este important ca bibliotecile publice să fie protejate în contextul lumii digitale. Și asta pentru că conținutul digital trebuie să fie protejat corespunzător. Trebuie să ținem cont de realitățile vremurilor moderne și digitalizarea este o tendință în acest context. De aceea trebuie să se găsească o soluție astfel încât să se găsească un echilibru și o protejare a drepturilor um, deținătorilor acestora. Aș vrea de asemenea să-mi uh, reiterez angajamentul uh, de a uh, enumera deținătorii de drepturi. Este vorba despre autori, creatori de muzică și așa mai departe oamenii care lucrează în domeniu și contribuția lor la patrimoniul cultural european nu pot fi neglijați salut uh, dialogul uh, lansat în acest sens de către comisie. Se pare că dialogul este limitat la licențiere. Aceasta este problema cea mai mare legată de drepturile de autor. Însă este nevoie de o implementare mai omogenă a legislației drepturilor de autor. Termenul de depunere a amendamentului este mâine la prânz, iar votul va avea loc pe 26 martie în comisie pentru acest aviz. Am, uh, am să ascult ce au de spus raportorii din umbră și aștept cu interes să discut și cu Julia în calitate de raportor. Cred că este bine să ne întâlnim și cu raportorii din umbră pentru a discuta și pentru a găsi niște soluții. Eu sunt în grupul de lucru referitor la copyright. În numele acestei comisii. Până acum am avut uh, trei uh, întâlniri. Prima a fost cu comisarul Oettinger, care este responsabil de copyright. A venit să discute cu noi în decembrie. A doua întâlnire a beneficiat de participarea reprezentanților din partea comisiei referitoare la societățile de colectare și cea mai recentă a avut loc la Strasburg, reunind uh, reprezentanți uh, din sistemul de biblioteci, uh, edituri de carte, ziare și așa mai departe. Eu sunt raportor din umbră uh, și pentru medierea în domeniul asigurărilor. A trebuit să fug de la o întâlnire la alta, dar am reușit. Până acum doar am stabilit uh, contextul. Suntem opt deputați în acest, în acest grup de lucru. Avem acolo Comisia Cult, Comisia pentru Industrie și Comisia noastră este un lucru foarte important pentru că ilustrează interesul nostru pentru acest subiect. Noi suntem acolo pentru a ne oferi uh, contribuțiile. Până în iunie cred că vom lucra, se încearcă însă extinderea acestui termen pentru că vrem uh, să discutăm uh, mai aprofundat despre drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală. Cum se numește președintele? Domnul Cavada cred că este francez și cred că a lucrat în televiziune înainte. Este un grup fascinant de oameni care au interese diferite. Julia, tu ești acolo din partea Comisiei Jurii și, uh, de fapt, uh, de la Comisia uh, IMCO sunt doi reprezentanți împreună cu Giulia. Până acum a fost fascinant să ascultăm discuțiile, dar mai sunt foarte multe lucruri care trebuie rezolvate. Voi continua să vă ofer uh, informații uh, regulate. Se pare că în fiecare lună vom avea câte o întâlnire cu diferiți uh, reprezentanți ai factorilor de interes. Este o chestiune pe care trebuie să o tranșăm clar dacă vrem ca piața unică digitală să funcționeze corect. Comisia noastră are responsabilități în domeniul digital Uh, avem provocări cu care ne confruntăm și de aceea trebuie să mm, ținem cont de o directivă din 2001 când vorbeam despre societatea informațională. Acum vorbim despre agenda digitală. Deci este un grup de lucru fascinant. Aștept cu interes uh, concluziile care vor fi redactate pe parcursul verii, după ce ne vom aduce toate contribuțiile. Mulțumesc! Very quickly, can I ask you, we were told it would... Nouă ni s-a spus că putem trimite un singur membru pentru că nu ar fi loc fizic în sală pentru mai multe persoane. Așa este? E adevărat? Trebuie să vă spun sincer. Sălile în care am avut până acum întâlnirile par în regulă, dar eu am înțeles că dacă eu nu pot fi prezentă, cineva din acest grup va putea fi acolo, ceea ce e important. Până acum am reușit să particip la întâlniri și aș mai spune, domnul președinte, că dacă nu mă pot duce, cred că e foarte important ca unul din colegii noștri să fie prezent ca să ne poată raporta cu privire la ceea ce se întâmplă. <clears throat> nu e vorba doar de informații, ci despre prezența acolo și de asemenea informațiile pe care le aduc cei interesați. De multe ori aceste informații sunt în format scris, pe hârtie, nu digital, deci un grup de lucru care lucrează foarte repede și e bine că putem participa. Doamna Paunova, raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc, mulțumesc domnule raportor. Un aviz foarte bun, o prezentare foarte bună în același timp. Știu că sunteți ocupată astăzi, sunteți, ați cam ocupat ordinea de zi. Aș menționa, așa cum ați spus, că acest calendar e unul foarte strict. Nu am avut încă posibilitatea de a avea o întâlnire a raportorilor din umbră. Echipele noastre s-au întâlnit, vom mai avea o întâlnire la Strasburg și Aștept cu interes acea întâlnire și atunci putem continua discuțiile. Să echipele au lucrat foarte bine împreună și mulțumesc pentru aceasta. Spuneam că, în termen general, ați uh, elaborat un text bun, echilibrat, care continuă să pună accentul pe competențele în IMCO, ceea ce e foarte important. Și pe la, în punctul 4 la copyright, 2015 spuneți că ar trebui să avem un sistem de copyright care să promoveze funcționarea bună între creatori, autori, intermediari, furnizori de servicii și utilizatori. Și de aceea am uh, organizat și eu o serie de întâlniri și am avut uh, o serie de avize, am discutat cu domnul Oettinger, cu echipa sa, pentru a înțelege mai bine subiectul și pentru a ne asigura de această abordare echilibrată. Termenul limită pentru amendamente e mâine, ora 12. Deja am vorbit cu câțiva colegi, astfel încât să ne asigurăm că putem uh, depune câteva amendamente împreună în această după amiază. Cât privește câteva puncte concrete acum. În primul rând, aș dori să spun că pentru a avea o modernizare completă a regulilor de copyright în Uniune, eu cred că trebuie să modificăm directiva din 2000 cu privire la comerțul electronic și asta cât mai curând. Există câteva articole de la 12 la 15 unde se vorbește despre crearea de excepții sau acele așa numite porturi sigure pentru furnizorii de servicii de internet și aș propune comisiei să aibă în vedere o revizuire a acestei directive. Asta voi uh, propune într-un amendament. Apoi încălcările de copyright. Vom mai, menționa asta în textul nostru pentru a ne asigura că acești creatori își găsesc uh, materialele protejate în mod corespunzător și cred că ar trebui să facem eforturi comune pentru a uh, combate încălcarea regulilor de copyright. Ar mai trebui de asemenea eliminat aspectele teritoriale pentru a vorbi cu adevărat de o piață digitală unică în Europa și pentru a promova comerțul electronic în Europa. Cred că atunci când vorbim de copyright, poate n-ar trebui să spunem flexibil, pentru că de fapt ne dorim reguli mai stricte. Chiar și domnul comisar Oettinger spunea că Comisia ar trebui să propună un regulament și nu o directivă. Când vorbim de un cadru echilibrat, aș prefera să spunem un nivel mai mare de armonizare. Iar la punctul 11, interoperabilitatea programelor de calculator, aș dori ca această formulare să fie legată de legislația în domeniul uh, concurenței, pentru că o bună concurență și uh, protecția drepturilor sunt esențiale pentru a face afaceri cu conținut juridic. Aș dori să mai menționez aici încă o dată că aș dori să privim copyright-ul din diverse perspective și aștept să conlucrăm în următoarele zile, dar după cum am mai spus, echipele noastre au lucrat foarte bine împreună și vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Dan Dalton. Mulțumesc, domnul Dalton. Mulțumesc. Și noi salutăm această propunere de text. E foarte bună propunere. Așteptăm cu interes să cooperăm. Îi mulțumesc și Juliei pentru raportul pe care l-a trimis astăzi. Foarte util. Mulțumim. Așteptăm cu interes să lucrăm de aproape și cu dumneavoastră. După părerea mea, punctul 6 e punctul cheie aici. Când vine vorba de fragmentarea teritorială, să vă dau câteva exemple cu privire la ceea ce se întâmplă. Are loc cel mai mare eveniment sportiv în momentul de față cât privește audiențele TV. Campionatul mondial de cricket, puțin dintre dumneavoastră știu că acest lucru se întâmplă, din mai multe motive, dar odată pentru că Belgia nu uh, poate fi vizionat. Eu am cumpărat uh, accesul în Regatul Unit, am, am făcut abonament, dar nu pot vedea acest eveniment transmis aici. Deși eu, ca cetățean european, am plătit unei companii europene din Uniunea Europeană tocmai pentru a putea urmări aceste meciuri. E o problemă gravă dar nu ține doar de cricket și nu doar de sport. Se întâmplă la fel la filme, la muzică și așa mai departe. Și trebuie să tratăm această problemă. Nu vreau să avem un singur drept european uh, când vorbim de astfel de evenimente, că se creează alt, alt altfel de probleme astfel, dar ar trebui să existe o flexibilitate pentru a putea lua cu tine aceste servicii odată ce ai plătit pentru ele într-un stat membru. Asta mă interesează pe mine și aștept să lucrăm strâns împreună. Încă un lucru. Aplicarea, implementarea. Nu se spune prea multe în text despre asta. Nu vrem nici să ne grăbim, nici să propunem ceva, dar cred că ar trebui să revizuim un pic cum funcționează această aplicare în statele membre și să venim cu câteva idei pe viitor. După cum spuneam, aștept cu interes cooperarea noastră. Mulțumesc! Mă tem că mai urmează câteva discuții despre cricket. Domnul Gloga. Așa, e, aveți dreptate. Mi-aduc aminte Cupa Mondială din Australia, când a câștigat Pakistanul și am urmărit finala live. Acum e din nou, iată, finala degeaba am toate pachetele disponibile la TV în Bruxelles, nu pot urmări evenimentul. pare rău, uh, sunt uh, îngrijorat și sper că putem găsi o soluție măcar în Parlament să putem urmări cricketul și asta în orice limbă oficială. E un sport minunat, e cel mai mare sport din lume, ca să spunem așa. Ca să vorbim totuși serios, modernizarea acestor reguli de copyright e unul din cele mai discutate subiecte în această zi și uh, nu-mi pot închipui crearea pieței unice fără o reformă în domeniul copyright-ului. Știu că e un cuvânt pe care multe guverne îl urăsc, dar Uniunea Europeană trebuie să răspundă acestor evoluții tehnologice și să devină, tehno, uh, să devină uh, competitivă în acest domeniu. Avem nevoie de armonizare, astfel încât la nivel național, inițiativele statelor membre să nu ducă la uh, restricții în libera circulație a serviciilor și produselor, mai ales când vine vorba de proprietatea intelectuală. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe accesibilitatea transfrontalieră. Serviciile online trebuie să se îmbunătățească, interoperabilitatea, de asemenea, un alt cuvânt greu, utilizarea cărților electronice pe toate tipurile de aparate, și așa mai departe. Această discuție va concentra, sigur, pe excepții. Eu cred că pentru a avea o piață unică trebuie să avem în vedere ce schimbări tehnologice există și să ne adaptăm la era digitală. Poate chiar excepții sectoriale Când discutăm despre excepții, nu putem uita problema copyright-ului și alte drepturi care joacă un rol important în stimularea dezvoltării și uh, apariției de noi produse și servicii. Trebuie să creăm un sistem care să nu împiedice inovația în sector. Văd că doamna Sticla cere sisteme de împrumut ale cărților electronice. Aș dori să o întreb pe doamna raportor cum ar trebui să funcționeze acest sistem? Mi-ar plăcea să existe. Salut acest uh, proiect de aviz și cred că reprezintă o bună bază pentru continuarea discuțiilor. Mulțumesc, urmează doamna Julia Weiner. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc, doamne raportor, pentru cooperarea uh, pe acest text și respectarea calendarului ambițios pe care l-am propus, astfel încât să putem influența totuși propunerea la care se lucrează în comisie. Cred că avizul aduce câteva puncte importante în discuție. Voi fi bucuroasă să le includ în raportul meu pentru Comisia Jurii. Într-adevăr, trebuie să salutăm această, acest rol important pe care îl joacă acum raportul la comisie, înțeles că e prioritar și e mai important să se menționeze punerea la oaltă, sharing-ul de uh, produse electronice. Directiva, să nu uităm, are o vechime de 14 ani deja. <clears throat> S-a vorbit de fragmentarea pieței, uh, de legislația variată și diferită. Aș dori să insist pe acest subiect. Să nu uităm că noi dorim să protejăm consumatorii și în consultarea comisiei de anul trecut, mii de persoane au scris comisiei prezentându-și pozițiile cu privire la copyright și prima îngrijorare pe care au menționat-o, subiect care a apărut și în discuția de aici, se referă la această blocare în funcție de teritoriul unde au fost achiziționate bunurile respective. Se menționează în raport și e bine, dar cred că mai bine ar fi să arătăm cât de dăunător este asta pentru piața unică și pentru ideea europeană. Directiva InfoSoc din 2001 spunea tocmai că dorește să implementeze cele patru libertăți ale Uniunii. E o situație absurdă. Oamenii vor să plătească pentru aceste bunuri de pe internet, dar nu pot face dat fiind locul unde trăiesc. Cred că ar trebui să simplificăm situația pentru, statel, pentru companii. Companiile care încearcă astăzi să ofere astfel de servicii se confruntă cu birocrație nu pentru că e o protecție prea bună a copyright-ului, ci pentru că legislația diferă de la un stat membru la altul și e deci dificil să ofere aceste produse. Avem și problema migranților care se mută dintr-un stat membru în altul, care nu pot continua să se afle în legătură cu limba lor maternă. În trecut își luau o antenă parabolică și puteau recepționa canalele în limba proprie. Și avem așadar această problemă, o problemă pentru schimbul cultural în Europa și cred că trebuie să luăm foarte în serios această problemă. Acum doi ani se protesta împotriva acta. Am văzut mulți tineri cu placarde, pancarte care spuneau acest film nu poate fi vizionat în țara dumneavoastră. Nu avea de-a face cu acta, cine arăta cât de deranjantă este problema pentru consumatori în întreaga Europa. Și iată, cu politicile de copyright avem un domeniu unde mulți tineri în special cer activ Uniunii Europene să facă mai mult să simplifice comunicarea între uh, țări. Iată așadar că oamenii se confruntă cu această problemă, iar noi suntem responsabili în a încerca să găsim soluții. Noi susținem de mult și ideea pieței unice digitale. Cred că avizul ar fi mai bun dacă am putea adăuga niște cifre din uh, costul menționat în raportul Non-Europe, locuri de muncă, creștere, reforma copyright-ului, toate acestea ar avea avantaje. Întotdeauna e bine să dăm și sursa acestor cifre, astfel încât cei care citesc pot verifica Uh, rapoartele inițiale, să vadă că sursele sunt independente. Raportul mai vorbește de directiva cu privire la gestionarea drepturilor comune. Și acest text e important, cred eu, dar aș dori să mai adaug în text că această directivă a uh, reprezentat începutul uh, reformei copyright-ului și nu sfârșitul și că mai sunt multe de făcut e, se poate citi și printre rânduri, dar aș vrea să spunem lucrurilor mai clar pe nume. Și mai am o problemă când se vorbește de licențele pentru Europa, nu se spune că acest dialog nu a dus la un consens. Toți cei care au participat din partea bibliotecilor publice, al instituțiilor de moșteniri culturale, drepturile consumatorilor, și așa mai departe, au părăsit dialogul Licenses for Europe la, până la urmă pentru că nu au reușit să ajungă la o concluzie. Deci dacă menționăm situația, să spunem și acest lucru. Cum spuneați și dumneavoastră, această licențiere nu poate soluționa toate problemele și în anumite cazuri avem nevoie și de alte uh, texte legislative pe uh, învățare în format electronic de asemenea. Mă bucur că vorbiți de faptul că bibliotecile ar trebui să poată pe viitor să închirieze cărți în format electronic. Asta ar trebui garantat sub forma unei excepții și să vedem cum funcționează închirierea de cărți în format fizic și cum putem uh, compensa librăriile și apoi să luăm acest model și să vedem cum îl putem transpune în format electronic. tinerii care cresc împreună cu internetul. Iată, avem uh, măsuri de austeritate care închid bibliotecile mai devreme, și deci tinerii au probleme în a accesa aceste bunuri culturale. Salut și observațiile legate de interoperabilitatea softurilor. E un alt aspect important și sunt de acord cu colega Paunova. Interoperabilitatea e importantă pentru concurență și pentru a ne asigura că și companii noi pot intra pe aceste piețe și pot, uh, uh, pot exista o concurență sănătoasă. Dacă am multe cărți în format electronic de un anumit format, să le pot trece fără probleme pe o altă platformă nouă. Altfel creăm monopoluri. Colegul Dalton s-a referit la această notă explicativă cu câteva exemple. Am pregătit-o, ar fi trebuit să ajungă la toți, dar dacă nu aveți, n-ați primit-o, am copii aici cu mine. Dau exemple pe întregul meu raport de la jurii. Dau câteva informații de fond și studii care mm, insistă pe aceste recomandări și le dau substanță. Mulțumesc așadar pentru text. Cred că putem ajunge la un rezultat frumos. Virginie Roseri. Mulțumesc, Mulțumesc doamna președinte. În uh, Comisia Juridică am dezbătut ieri acest proiect de raport. Aici e vorba de avizul lui Catrin. Deci mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Catrin pentru un casaj pentru avizul de astăzi și să împărtășesc trei lucruri care sunt sigură că putem să, pe care sunt sigură că putem să le abordăm înainte de vot. Mai întâi, înainte de alineatul 3, poate să reamintim finalitatea drepturilor de autor, pentru că obiectivul principal al drepturilor de autor este să permită artistului să trăiască din munca sa și este cel mai uh, mic lucru pe care îl putem da și așadar finalitatea aceasta trebuie să fie. Apoi o problemă legată de alineatul 4 Aici se vorbește de evoluția veniturilor artiștilor în cadrul industriilor culturale și creative, dar, după părerea mea, chestia, ă, ă, revizuirea chestiunii drepturilor de autor este justificată mai ales de bulversarea ă, extinderii pieței digitale și a neguțătorilor de valori, comercianților de valori, intermediarilor de valori de pe internet. Deci mă întreb dacă nu cumva noi, Comisia, putem merge mai, un pic mai departe în modul în care abordăm aceste subiecte și să vedem care sunt instrumentele. După părerea mea, drepturile de autor eh, reprezintă principalul eh, instrument care poate păstra un echilibru în această scară a valorilor și să ne asigurăm că o parte din valoare ajunge la artiști, la creatori. Și un subiect, uh, în fine, despre care s-a vorbit foarte mult, dar pe care există o oarecare confuzie, și anume confuzia între teritorialitate și portabilitate. Îmi pare rău că domnul Dalton nu poate să se uite la Cupa Mondială de Cricket și cred că diferiții difuzori trebuie să discute și să lucreze mai mult pe portabilitate. Deci dacă o persoană uh, are dreptul, accesul uh, la un serviciu într-o țară, n-ar trebui ca acest serviciu să îi fie refuzat uh, când se află în altă țară. Teritorialitatea e altceva și structurarea pieței are un impact foarte important. Vă las să vă imaginați ce ar fi o piață în care am obliga uh, să existe licențieri paneuropene, deci unde difuzori ar fi obligați să difuzeze pe tot teritoriul european. Astăzi nu văd niciun astfel de difuzor și oferte culturale foarte puține care să aibă o viabilitate economică și uh, să aibă în același timp și o dimensiune paneuropeană. Sigur, uh, acum e posibil să ai licențe paneuropene în domeniul muzicii, în domeniul audiovizualului, se vede bine că există de altfel multă neliniște Uh, din cauza a venirii Netflix, care pe niște bunuri uh, anumite și care au audiența mondială, adică produsele americane, aici se poate face o audiență paneuropeană, dar pentru produsele care reflectă diversitatea culturală europeană, pentru ele o licențiere paneuropeană ar fi un risc și care ar duce la o slăbire a creației culturale în Europa. Așadar, cer Parlamentului să se gândească bine la consecințele asupra vivacității și diversității creației culturale în Europa, dacă vom avea uh, și să avem această preocupare în viitor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Catherine. Ja, zunächst einmal möchte ich mich auch bei Catherine Steiler bedanken für den. Mulțumesc și eu, doamne Steiler, pentru text. E un text foarte echilibrat, ceea ce mă bucură. Textul ține cont de diferitele interese și nu uh, se poziționează într-o parte sau alta. Două puncte aș sublinia. Licențele și ca parte a unui sistem de copyright. Cred că teritorialitatea în sistemul de copyright nu uh, ne încurcă cu nimic, ci problema e uh, că trebuie pentru fiecare produs în parte să obții uh, licențe paneuropene, ceea ce e foarte complicat. Deci ar trebui să lucrăm pe sistemul de licențe și nu pe problema drepturilor. Pentru că nu dreptul trebuie reformat, ci întrebarea este cum tratez, ce fac cu dreptul respectiv astfel de piață. <clears throat> Dacă am plătit un serviciu într-o țară doresc să-l pot lua cu mine, indiferent uh, unde mă deplasez. Da, avem nevoie de mai multă flexibilitate, dar întrebarea e și ce fac dacă am o licență generală, trebuie ca ea să fie paneuropeană? Să ne comparăm cu alte sectoare, de exemplu, nu neapărat la dreptul la proprietate intelectuală. În Germania, de exemplu, nu pot cumpăra pâine finlandeză. Nu oferă nimeni pentru că n-ar cumpăra-o destui. Și acum cer comisiei să am dreptul la această pâine finlandeză din supermarketul meu local? Să încercăm să facem o paralelă, pentru că avem piețe diferite cu nevoi diferite și există produse paneuropene care pot fi distribuite, există o piață și altele sunt foarte specifice pe sector. Nu cred că m-aș uita la o emisiune într-o limbă pe care nu o înțeleg dacă nu e subtitrată. Trebuie să existe un principiu cu privire la teritorialitate și posibilitatea pentru deținătorul drepturilor să-și distribuie produsul doar într-o anumită zonă, dacă așa decide, așa cum fiecare producător poate decide pe ce piață dorește sau nu să vândă. Pe de altă parte, trebuie să am și posibilitatea unui sistem simplu și transparent să-mi distribui uh, operele dacă doresc acest lucru și cineva care dorește să, ofere un produs pe această piață, o operă de artă, o carte, o piesă muzicală sau un film, să aibă posibilitatea de a achiziționa licențe europene. Aici mai e de lucru și la reforma copyright-ului ca să avem un sistem flexibil în licențiere, un sistem care să sim- să permită mai ușor obținerea de astfel de licențe europene. Și un al doilea punct la care m-aș mai referi un mai bun echilibru între diferitele interese. Avem o problemă mare prin faptul că ceea ce reglementez sectorial pe piața analogică nu poate fi transpus ca atare pe piața digitală. Modurile de distribuție sunt altele în cazul digital. Înainte, dacă făceam o copie, era o treabă, o copie Xerox. Dar astăzi, dacă multiplic un fișier la nesfârșit, calitatea se păstrează, nu mai pierd din calitate ca la o carte xeroxată. Deci nu pot compara cele două lumi, nu putem traduce ca atare problema, trebuie ca și autorii și drept proprietarii să își păstreze drepturile. Să nu uităm că protejăm consumatorii, dar trebuie să-i protejăm și pe creatori și ei trebuie să-și poată obține ceva pentru munca lor. Și aici trebuie să facem un echilibru corect, să nu uităm pe toate cele trei părți. Deci, cei care distribuie și vând uh, produsele, <clears throat> le pun la dispoziție pe platforma lor, cei care au creat opera și consumatorii, a treia parte. Va fi dificil să creăm acest echilibru pentru că interesele sunt diferite. Mi-aș dori ca așa cum i-am avut pe acei 9000 de indivizi care au luat parte la discuția online, să vedem și câți autori uh, putem uh, include în discuție și cred că am avea atunci un echilibru mai bun. Să găsim, după cum am mai spus de câteva ori, un echilibru corespunzător. Raportul doamnului Styler este foarte bun și sper că și raportul Beda de la jurii va, vom găsi aceleași elemente. Mulțumesc. Caia Calas. Domnul uh, Sim Calas. Ah, nu. Mă scuzați. Caia uh, Calas. Aș vrea să adaug câteva puncte la ce a spus colegul Antoni. Raportorul spune că uh, legea copyright-ului joacă un rol important pentru competitivitate și inovație, dar vreau să adaug un singur lucru. Dacă și numai dacă stimulează creativitatea și crearea unor noi modele de afaceri, în același timp oferind remunerație corectă deținătorilor de drepturi și creatorilor. În acest moment, uh, setul stufos de reguli uh, face imposibil ca utilizatorii să acceseze conținut de internet uh, peste tot în Europa, cum au spus unii utilizatori dar de asemenea se sublinează și o lipsă de fair play, pentru că există uh, o lipsă de uh, aplicare a legii și oricum sunt practici diferite în statele membre. Uh, legea nu a fost clară de la început. Limitările și excepțiile <clears throat> diferă foarte mult de la o țară la alta și într-un mediu digital asta creează mari obstacole. Este o sursă de incertitudine juridică pentru providerii de search engine-uri, dar de asemenea cei care oferă uh, servicii de e-learning. E important să existe mai multă transparență pentru consumatori în ce privește taxele de copyright și să știe ce plătesc, pentru ce plătesc și cui plătesc. Și nu în ultimul moment este crucial să punem înțelegerea comportamentelor în, în centrul reformei copyright-ului. Asta este cheia pentru modele de afaceri de succes și pentru o aplicare eficientă a legii. De exemplu, serviciile de streaming muzical au dus la reducerea semnificativă a uh, pirateriei. Dacă ignorăm schimbarea comportamentelor, asta va fi detriment, în detrimentul consumatorilor și utilizatorilor și ale deținătorilor de drepturi. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș vrea și eu să fac câteva comentarii, dacă îmi permiteți. E un subiect e un subiect pe care uh, toată lumea a vrut să intervină și de, asea, de aceea îți mulțumesc, Carmen, uh, Catherine, pentru uh, munca ta. E important uh, și sunt informațiile din, uh, importante sunt informațiile din grupul de lucru uh, și mulțumesc pentru toate eforturile. Este foarte clar că copyright-ul, uh, legea copyright-ului trebuie să se adapteze epocii digitale, dar trebuie să nu uităm și faptul că unul dintre avantajele mari ale Europei este reprezentat de diversitatea culturală uriașă uh, a sectorului nostru cultural, care aduce beneficii foarte mari. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, copyright-ul, uh, sistemul de copyright dă două lucruri, și anume posibilitatea de alegere, dar că susține și diversitatea și asigură uh, posibilitatea de a avea un sector în continuare creativ și în dezvoltare. Și trebuie să ne asigurăm că aplicarea regimului proprietății sau regimurilor de proprietate intelectuală este una dură, una care are dinți și uh, vreau să spun acest lucru despre aplicare și trebuie spus în acest raport ascultând preocupările pe care diferiții membri le-au exprimat în legătură cu un, un singur uh, uh, titlu de copyright, nu cred că e soluția magică, cred că e mai complicat de atât. În diferite state membre, copyright-ul s-a dezvoltat în modalități diferite și în tradiții juridice diferite. Deci nu cred că această soluție de copyright unic e necesară sau atât de ușoară pe cât pare. Dar odată ce am spus asta, e o problemă de portabilitatea conținutului și uh, Cupa Mondială la Cricket este un exemplu excelent. Din nou, aici cred că există numeroase probleme diferite care au nevoie de soluții diferite. Exemplul Cupei Mondiale este un exemplu de conținut care nu este disponibil într-o țară, dar e disponibil în alta. Și mi se pare normal și rezonabil ca o persoană care nu poate accesa conținutul în Belgia să poată să-l acceseze în propriul stat membru. Deci asta e o problemă. O altă problemă este dacă totul trebuie să fie oferit sau nu la nivel paneuropean, pe o licență paneuropeană și nu sunt convinsă că asta e necesar ieri eh, l-am avut pe domnul eh, Turmen care spunea că vrea să poată să uite la fotbal în orice țară membră este. Dar nu sunt convinsă că toți cei 500 de milioane de cetățeni călătoresc la fel de mult ca domnul Tunemens și vor să vadă tot pe 28 de țări membre. Deci, pe de o parte, pe o piață unică tradițională nu confiscăm bunuri la frontiere, deci nu luăm oamenilor de la frontieră, dar pe de altă parte sunt anumite lucruri de exemplu, când închiriezi o mașină, există restricții și nu poți să pleci cu ea peste graniță. Deci trebuie să ne asigurăm că consumatorii au mai multă claritate în legătură cu ce cumpără. Cumpără un pachet care funcționează doar într-o țară sau în 28 de țări și de asemenea este o problemă dacă ai downloadat, ai descărcat o uh, carte uh, pe o carte electronică pe e-book-ul tău și pleci în vacanță în altă țară crezând că o poți citi și constați că nu funcționează acolo. Deci sunt uh, tot felul de noi nuanțe diferite legate de problema portabilității. În ce privește excepțiile de copyright, am vorbit puțin despre acesta aici. Nu cred că sunt de acord cu definiția ta, Giulia, că toată educația non-formală trebuie să fie acceptată, pentru că juridic uh, tot felul de lucruri ar putea fi definite drept educație non-formală. Trebuie să avem grijă aici. Uh, în anii trecuți am lucrat foarte mult uh, la dezbaterea privind accesul deschis și Uh, excepțiile de, la copyright n-ar trebui să, fie o, să deschidă o, o ușă, ușa pe din dos la încălcarea acestea. Deci sigur că trebuie să existe uh, excepții, dar trebuie să fie foarte limitate și foarte specifice pentru cercetare, pentru anumite lucruri. Uh, de asemenea, spune că ar merita menționată accesibilitatea, de exemplu, conținutul uh, pentru persoanele cu dizabilități, audiobook-uri, uh, formate tipărite, tipărituri în format mai mare și mai departe. Deci toate statele membre trebuie să se asigure că există accesibilitate din aceste puncte de vedere, a sugera o prevedere în această direcție. Cred că e enorm de multă muncă, e foarte interesant. Mulțumesc pentru asta. Este clar că reprezint, uh, exemplul Scoției cu uh, cărțile electronice E foarte important, o să-l folosim. Știu, este un exemplu uh, că ne e mai bine împreună. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru asta și aș putea sugera un amendament în ce privește aplicarea legii, portabilitatea și diferitele tipuri de portabilitate pentru a ne asigura că orice excepții sunt clare și limitate și de asemenea, să ne asigurăm că și creatorii sunt plătiți cum trebuie pentru ceea ce produc. Pentru că există un risc uriaș dacă greșim aici să uh, contribuim la uh, afectarea acestui sector cultural minunat pe care îl avem. Comisia dorește să facă comentarii? Nu? Catherine, raportorul. Și eu vreau să spun că uh, dacă doresc reprezentanții Comisiei să intervină, să o facă. În primul rând, Cred că a fost uh, o discuție foarte interesantă, dominată de cricket și ce spunea Vicky, lucru interesant față de serviciile de uh, biblioteci și această autoritate locală din Bardenshire, uh, acolo era o persoană care era specialist în IT și înțelegea problemele de IT și avea acordurile de licențiere și fusese numit de autoritatea locală să conducă serviciile acestea Uh, de bibliotecă, dar ce a spus Wiki despre accesibilitate, deci faptul că poți să uh, uh, încarci un e-reader și să-l duci în altă parte și dacă ai, de exemplu, probleme de vedere, aceste e-reader îți pot da posibilitatea să accesezi cărțile într-un format pe care îl poți citi. Deci, sigur, e o problemă și cu accesibilitatea website-urilor, în special al nostru. Astăzi, mi s-a spus că propriul meu website ar trebui să fie mai accesibil. Deci cred că noi toți trebuie să ne asigurăm că website-urile noastre sunt accesibile și persoanelor cu probleme de vedere și să, dacă vreți informații despre cum să vă testați uh, accesibilitatea site-ului, contactați biroul meu. Dar asta e un subiect uh, separat. În ce privește aplicarea legii, sigur că am Uh, copyright a fost foarte limitată de numărul de cuvinte pe care poate să le aibă un aviz și asta mi se pare util în această după-amiază. Toți am avut ocazia să discutăm, uh, deși avem un deadline foarte scurt, dar cred că putem să îmbunătățim textul și dacă colaborăm, putem uh, propune o versiune care să o mulțumesc și pe Giulia și pe măsură ce evoluăm în această dezbatere și discuție, cred că începem uh, să mergem pe calea cea bună, e doar începutul și foarte important. De asemenea, trebuie să mergem la următorul, să trecem la următorul raport uh, uh, legat de aplicarea prevederilor privind drepturile de autor, dar vă mulțumesc încă o dată pentru colaborare, sunt nerăbdătoare să văd amendamentele. Cred că mm, limita e 26 martie, așadar mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Așadar, termenul limită este mâine, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este mâine, așadar în seara aceasta stați până târziu și uh, scrieți amendamente, nu au copyright. Giulia, ai vrea poate să intervii la următoarea discuție pentru a rezuma. Următorul raport este un alt uh, raport din triorul raportelor, triorul raportelor uh, Catherine Steiler către un consens, uh, către un uh, consens începește uh, aplicarea dreptului de proprietate intelectuală, un plan de acțiune al Uniunii Europene. 14, um, the, um... Pe 1 iulie 2014, Comisia a adoptat uh, planul de acțiune pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, cunoscut anterior sub numele de planul de acțiune. Acest plan uh, se concentrează pe um, acțiunile care încalcă uh, drepturile de proprietate intelectuală și pe confiscarea veniturilor uh, din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Eu am avut uh, plăcere să fiu raportor pe proiectul de aviz referitor la raportul Comisiei Jurii redactat de domnul Svoboda. Importanța drepturilor de proprietate intelectuală pentru economia europeană nu trebuie să fie subestimată, așa cum arată studii, uh, studii recente. 39% din activitatea economică totală din UE, adică 4,7 trilioane de euro în fiecare an, este generată de uh, industrii intensive din punctul de vedere al proprietății intelectuale. 4,7 trilioane de euro. 35% din toate locurile de muncă din Uniunea Europeană au legătură direct și indirect cu industriile intense din punctul de vedere al proprietății intelectuale. Așadar, încălcările proprietății intelectuale afectează mai multe sectoare și nu se limitează la un singur produs și la o singură industrie. Afectează sectoare diverse, echipamente electronice, dispozitive medicale, medicamente, copii ilegale de programe software, vehicule de transport uh, care pot uh, uh, funcționa defectuos, care pot afecta consumatorii consumatori și pot avea chiar consecințe mortale. De aceea salut uh, planul de acțiune al Comisiei uh, trebuie să, să urmărim acea abordare follow the money, uh, urmărirea banilor, care provin din încălcările de drepturi de proprietate intelectuală. Putem îmbunătăți sistemul prin coordonarea aplicării la nivel transfrontalier și prin îmbunătățirea um, dialogului și împărtășirii de bune practici. Aștept cu interes să primesc uh, informații cu privire la inițiativele naționale care se referă la acest domeniu uh, în legătură cu IMM-uri care sunt uh, coloana vertebrală a economiei europene și aștept uh, cu interes um, acțiunile de cooperare în domeniu pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în beneficiul IMM-urilor. Aș vrea să subliniez uh, și relația dintre um, procedurile de achiziții publice și respectarea proprietății intelectuale, așa cum reiese din planul de acțiune. Achizițiile publice au o legătură importantă cu drepturile de proprietate intelectuală și trebuie să se dezvolte practici uh, solide în domeniu. Uh, noi uh, salutăm includerea consultărilor cu factorii de interes în acest plan. Planul promite să elaboreze un plan bianual numit uh, proprietatea intelectuală în economia europeană. Noi uh, vrem ca măcar Parlamentul European să primească o informare anuală cu privire la situația uh, de, din aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Bineînțeles, toate acestea au legătură cu competența comisiei noastre. Știu că sunt mai mulți membri din Parlament Uh, care asigură legătura. Nu știu uh, dacă faceți parte din grupul uh, parlamentar. Cred că majoritatea reprezentanților vin de la Comisia Jurii. OHIM, OHIM este un uh, interlocutor foarte important și cred că ar trebui să avem uh, pe cineva și din uh, comisia noastră. Săptămâna viitoare vom merge în vizită la OHIM și va fi foarte interesant. Cred că ceea ce face această organizație este foarte util chiar dacă este, se întâmplă doar o dată pe an, cred că ar fi bine ca OHIM să vină în comisia noastră, măcar o dată pe an. Um, Există foarte multe aspecte în raportul meu. Salut uh, ce a propus Comisia și încercăm și noi să includem uh, câteva aspecte care ne vor uh, ajuta să progresăm. Termenul de depunere a amendamentelor este mâine la prânz, iar votul va avea loc pe 26 martie. Mulțumesc, doamnă președintă, și le mulțumesc și colegilor. The EPP shadow Sabine. Sabine Verheyen de la PPE. Și aici doresc să mulțumesc pentru textul foarte bun. Cred că planul de acțiune a fost avut în vedere în mod corespunzător, poziția pe care o ia numele nostru e bună și susțin această rugăminte ca și aici în comisie să primim o dată pe an un raport din partea OHIM, ei au un ofițer de legătură la Bruxelles, deci nu ar trebui să fie o problemă prea mare să primim la intervale regulate un raport despre evoluțiile în acest domeniu. Se pare foarte important, am cerut așa ceva și la Comisia de Cultură, pentru că și uh, Aplicarea dreptului la proprietate intelectuală e important pentru Comisia de Cultură și ne-am dorit și acolo să aflăm nu doar la mâna a doua, prin intermediul statelor membre, informații importante uh, în acest sens. Până acum eram informați doar indirect, dar avem nevoie de informații directe. Asta s-a discutat și la momentul respectiv. Am cerut să fim informați la intervale regulate și invers informația. Deci susțin această idee. În numele PPE, doar câteva amendamente minore, pentru că textul acoperă în mare tot ceea ce era necesar. Sunt câteva aspecte de menționat. La liniatul 5, de exemplu, mi-aș dori să spunem încă o dată că în special pentru IMM-uri trebuie să existe structuri clare care pot fi transpuse în mod corespunzător. Tocmai pentru companii mici e adesea foarte dificil să-și uh, să insiste asupra respectării drepturilor lor, de aceea avem nevoie de structuri clare, în special pentru IMM-uri. De multe ori și în domeniul creator, dar și în alte domenii, lucrăm cu IMM-uri și firme foarte mici și foarte mici. Ar trebui să se respecte drepturile acestora pentru că avem nevoie de un uh, drept puternic pentru a ne bucura pe viitor de conținut creativ și de idei originale. Dacă nu mai pot trăi din ceea ce am produs, din ceea ce am creat, din ceea ce am inventat, la un moment dat mă voi opri. Și atunci pierdem elemente foarte importante. Dacă dorim să rămânem pionieri în domeniu, pentru că suntem o zonă foarte, o piață foarte creatoare, Trebuie să facem ceva în acest sens și cred că măsurile la care v-ați referit sunt bune, merg foarte departe și susțin așadar cele spuse de doamna Styler. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Dan și apoi uh, de a îi ții locul, locul lui Anelin. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul de vedere al ICR, dacă vrem o economie bazată pe cunoaștere, trebuie să protejăm uh, drepturile de proprietate intelectuală, altfel valoarea lor se pierde pentru companii și pentru economie și tocmai ne-ați explicat uh, cât este de important pentru economia europeană este um, vital pentru sectoarele creative și pentru piața internă. Acum suntem uh, de acord cu ceea ce propune Comisia, iar evoluțiile din proiectul de aviz sunt pozitive. Revenind acum la punerea în aplicare, care reprezintă o problemă. Suntem uh, perfect de acord că trebuie să uh, ne uităm la amploarea comercială pentru că sunt unii care mm, încalcă drepturile de proprietate intelectuală la scară largă și obțin uh, câștiguri uh, foarte mari. Nu ne adresăm uh, celor care partajează muzică cu prietenii. Deci cred că este momentul să consolidăm un pic controlul. Acum nu vrem ca Comisia să acționeze prea rapid. Există niște măsuri voluntare și pentru noi este important ca uh, să alocăm timpul necesar să vedem dacă aceste măsuri voluntare funcționează. Vom depune niște mici amendamente pentru a modifica puțin uh, punctul 12, dar oricum uh, este un uh, subiect dificil și înainte de a legifera trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt foarte clare pentru a evita problemele în viitor. Altfel, uh, așteptăm cu interes să colaborăm cu raportorii din umbră și cu raportoarea. Mulțumesc. Antonescu, he's not here. Domnul Gorga nu este aici. Dita? Thank you. Mulțumesc. Salut uh, eforturile pe care le-ai depus pentru acest raport. Ai o după amiază foarte încărcată, Catherine. Per ansamblu este un aviz foarte, foarte bun. Eu voi depune doar câteva amendamente. În primul rând, drepturile de proprietate intelectuală înseamnă mai mult decât doar drepturi de autor. Așadar, trebuie să întreprindem acțiuni pentru a proteja brevetele și mărcile comerciale. Apoi, la alineatul 3, spuneai că uh, Uh, există o problemă cu punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală și eu vreau să întăresc și mai mult această idee aplicarea sau punerea în executare în uh, contextul digital este cu atât mai importantă și cred că în viitor uh, majoritatea încălcărilor se vor produce online și prin intermediul vânzărilor online, mai mult decât în momentul de față. Referitor la produsele periculoase, Trebuie să facem mai mult pentru a scoate de pe piață produsele periculoase contrafăcute. Am menționat deja acest lucru comisiei. Cred că trebuie să facem tot posibilul pentru ca bunurile periculoase să facă obiectul avertizărilor la nivel european referitor la taxare uh, sau la rambursarea banilor, uh, cred că ar trebui să se permită um, rambursarea banilor atunci când consumatorul plătește un produs contrafăcut. Poate că băncilor nu le place acest lucru, însă uh, cred că um, ar întări mai mult eforturile de a asigura că bunurile nu sunt contrafăcute. Apoi uh, salut controlele vamale în uh, domeniu, în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, însă acestea trebuie să fie țintite și să permită uh, flexibilitate pe măsură ce cei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală uh, trec uh, de la un mod de operare la altul. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult, Catherine, și mult succes cu toate aceste rapoarte. Um, now I have for the GUE. Din partea GUE, domnul uh, Jurima Stalca nu este aici și Julia Reda din partea verzilor. Yes, uh, thank you once again uh, to the rapporteur. Uh... Îi mulțumesc încă o dată raportoarei. Noi avem uh, niște adăugiri pe care am vrea să le propunem la proiectul de aviz. Acest aviz uh, subliniază importanța de a ne concentra pe încălcările la scară comercială și sunt uh, complet de acord cu colegul din ICR că acesta trebuie să fie uh, domeniul prioritar pentru noi. În plus, trebuie să dăm timpul necesar pentru ca aceste măsuri să își dovedească eficacitatea. Aș vrea de asemenea să subliniez că OHIM este o resursă importantă care generează dovezile de care avem nevoie pentru a evalua eficacitatea măsurilor. OHIM uh, generează informații uh, fiabile și aceasta trebuie inclusă în uh, planul de acțiune. Adesea, nu avem cifre fiabile pe piață referitor la încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. De aceea avem nevoie de studii independente, iar OHIM are un rol important de jucat în acest sens. Raportul vorbește pe scurt și despre grupul de experți al statelor membre cu privire la aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Aș vrea să vă reamintesc că am avut o mm, întrebare orală din partea Comisiei Jurii și am primit niște informații destul de contradictorii din partea Comisiei. Uh, dacă Parlamentul European poate trimite pe cineva acolo. Cred că ar fi util. Din punct de vedere legal, comisia noastră uh, poate să um, facă parte din acest grup de experți. Cred că ar fi extraordinar să se poată clarifica acest aspect. Mai există un lucru care trebuie întărit în proiectul de aviz și anume importanța transparenței. Un aspect important uh, este ca oamenii uh, să știe clar cine este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuale să aibă acces rapid la aceste informații. Este un lucru foarte important care are legătură și cu comentariile doamnei Calas pe raportul anterior, despre comportamentul consumatorilor. Deci cred că ar trebui să avem o modalitate mai facilă de a urmări drepturile de proprietate intelectuală. Și în fine, la discuția noastră precedentă, uh, s-a pus întrebarea de ce aceste drepturi de proprietate intelectuală și aplicarea nu sunt incluse în directiva InfoSoc, pentru că nu se încadrează în domeniul de aplicare. Avem uh, două rapoarte în același timp. Unul se referă la aspectele de fond, la limitări, iar raportul InfoSoc ar trebui să se concentreze pe acestea. După care avem raportul referitor la punerea în aplicare, care trebuie să se concentreze pe exact acest aspect. Au existat niște amendamente la acest raport care se referă la uh, fondul legislației privind uh, drepturile de autor. Deci cred că dacă păstrăm uh, aceste lucruri separate din punct de vedere analitic, ar fi mai bine pentru discuțiile pe marginea raportului. Sunt de acord cu colega de dinaintea mea care spunea că drepturile de proprietate intelectuală înseamnă mult mai mult decât drepturile de autor. Aș vrea să fac și o modificare să propun o modificare și anume de a separa analitic problema uh, produselor periculoase din punctul de vedere al sănătății și securității și uh, problema uh, încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală. Este important ca dacă un produs încalcă drepturile de proprietate intelectuală, consumatorii să fie protejați din punctul de vedere al sănătății și securității. Aș vrea ca aliniatul 4 să fie împărțit în două și asta ar rezolva foarte simplu problema. Altfel, uh, vă stau la dispoziție pentru a găsi amendamente comune, deoarece cred că multe dintre ideile care au fost exprimate merg în această direcție. Sabine. Äh, vielleicht nur eine ganz kurze Bemerkung. O observație foarte pe scurt, pentru că s-a vorbit de Comisia de Cultură. Cred că sunt singura membră care e implicată și în Comisia de Cultură. Nici de cum nu s-a vorbit doar de aspecte de bază. Din contră, chiar noi, împreună cu SND, care au avut majoritatea amendamentelor, am discutat acel catalog pe 10 puncte și Sigur că este și sarcina Comisiei de Cultură să discute probleme de copyright. Pentru că bunuri industriale rar discutăm la Comisia de Cultură. Deci, așa cum s-a spus, o discuție pe directiva InfoSoc cu planul de acțiune, se spus să nu se suprapună, la fel și Comisia de Cultură insistă pe aspectele culturale și dacă se citește cum trebuie textul, cred că acest lucru va fi mai clar. Mai avem alți vorbitori. Virginie, te rog. Euh, Foarte pe scurt, nu vreau să revin uh, la acest uh, aviz. Îi mulțumesc uh, doar lui Catherine. Noi Uh, eu și cu Pascal Duran, care nu este aici, suntem membri în OHIM din partea IMCO. Cred că de câte ori uh, se va dori, vă stăm la dispoziție pentru um, a vă da un raport și informații actualizate din partea OHIM. Any other speakers? Altcineva? Doamna raportor, în concluzie, comisia? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru raportul care ne susține activitatea și aș dori să-i spun doamnei Reda un lucru despre grupul de experți. Din câte știu, nu știu dacă Parlamentul a primit deja acest lucru, comisarul scrie Parlamentului pentru a clarifica situația și din câte știu, Parlamentul e binevenit să numească un expert care să participe la grup. Cred că la fel e în acordul interinstituțional pentru toate aceste grupuri. Deci comisarul tocmai clarifică acest lucru în scris. Continuând pe această idee, înțeleg că secretariatul acestei comisii participă la o serie de grupuri când suntem uh, comisia principală și uh, propun celor care lucrează în uh, comisia jurii să clarifice această situație acolo. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna raportor, mulțumesc pentru observații. Nici aici nu avem mult timp, din păcate, să cred că există un uh, consens. E un subiect important. Nici aici nu am avut posibilitatea să pun prea multe cuvinte în aviz. Uh, unele recomandări sunt utile și aștept și eu cu interes să lucrăm împreună pentru că e foarte important pentru economie, e foarte important pentru a ne asigura Dan, tu spuneai ceva despre acel punct 3. Sigur, e o măsură voluntară cea propusă de comisie. Și acel punct 12 propus Da, sunt măsuri voluntare. Schimbul de bune practici e util între statele membre. Unele state membre lucrează foarte eficient, altele nu. Și de aceea e important să punem la oaltă bunele practici. După ce ne întoarcem săptămâna viitoare, voi transmite ce uh, s-a mai întâmplat între timp. Poate n-ar fi rău, doamna președinte, ca o delegație din partea noastră să meargă la Ohim și să viziteze pe colegii de acolo. După vizita de săptămâna viitoare voi lua legătura cu dumneavoastră. Mulțumim! Într-adevăr, a venit timpul să avem fie întâlniri informale, în afara timpului de ședință, dacă se dorește din partea membrilor, sau întâlniri de coordonator, întâlniri deschise. Mulțumesc mult doamnei Stiller pentru toate cele trei rapoarte și mai avem un mic punct despre diferența dintre lege și aplicarea legii. Am vorbit mult despre mai bună reglementare și când vorbim despre mai bună reglementare e important să spunem că legea pe care se aplică ar trebui să fie și aplicabilă. Sunt elemente cheie, trebuie să le avem în vedere. Aceste texte trebuie să fie aplicabile și lumea să aibă încredere în ele. Mulțumesc. Acest punct se încheie aici. Termenul limită pentru amendamente mâine. Mulțumesc. Și la 5 începe întâlnirea coordonatorilor, întâlnire închisă. Mulțumesc. Și încă un lucru. Vom discuta și cu coordonatorii astăzi, dar mi se pare ciudat dacă asistenții iau locul membrilor. Nu am nimic împotriva asistenților, avem nevoie de dumneavoastră, faceți o treabă foarte bună, dar e bine să, e, ca membrii să-și aibă asistenții cu ei, dar e, mă încurcă dacă vă văd uh, așezați locurile deputaților. Mulțumesc.